ALDE spune nu amendamentelor 1 și 2. Acceptăm însă amendamentele domnului Gozes, și anume uh, amendamentul 3. Mulțumesc. Mulțumim, domnule coleg, spune președintele. Acum, din partea verzilor, uh, Philip Lamberts. So, pourquoi parlons-nous de ressources?